Okay, uh, colleagues, so we start with... Uh, Colegi, uh, începem uh, componenta publică a ședinței noastre. Avem un schimb de opinie privind situația drepturilor omului din Guatemala. Let me also first express our condolences. Înainte de aceasta, dorim să ne exprimăm condolențele și solidaritatea cu întregul popor guatemaltec după erupția vulcanică din ultima perioadă care a ucis cel puțin 110 persoane și mai bine 3, de 300 de persoane au fost rănite cu două săptămâni în urmă, poate vă amintiți. Am sărbătorit uh, cea de-a 30 aniversare a premiului Saharov. În 2017 am avut o finalistă din Guatemala, Lolita Chavez, și atunci, cu acea ocazie dânsa, a cerut uh, solidaritate pentru poporul guatemalez uh, după erupția vulcanică. Din câte am văzut în presa germană și britanică pe care le citesc, uh, într-adevăr, se fac efortul de sprijinire a victimelor pentru ca acestea să, și a familiei acestora să-și poată continua viețile. În uh, discuția noastră de astăzi uh, am dori să ne concentrăm asupra situației drepturilor omului, drepturilor omului din Guatemala, pe diferite planuri. M-am uitat la rezoluția noastră din 2017, din februarie. Atunci uh, ne-am referit la asasinarea 14 luptători pentru drepturile omului în 2016 de la adoptarea acestei rezoluții cel puțin 62 de, 62 de luptători pe drepturile omului au fost uh, uciși, 7 doar în ultima lună. Este o evoluție negativă, groaznică. Dacă ne uităm și pe plan instituțional, vedem că se dezbat o serie de legi cu caracter extrem de regresiv în materie de drepturi ale omului guvernul guatemalez a încercat să-l expulzeze ambasadorul suedez și continuă să atace activitatea Comisiei Internaționale împotriva impunității și a directorului acestea, Ivan Velasquez. Iată, deci, două aspecte negative care impun atenția noastră și implicarea noastră în situația din Guatemala. Am invitat alături de noi doi experți care ne pot uh, explica mai multe lucruri despre situația din Guatemala. O avem pe Anabela Sibrian, directoarea Platformei Internaționale împotriva impunității și domnul Jorge Alberto Santos Contreras, coordonator general pentru protecția și apărarea militanților pentru drepturile omului din Guatemala. Doamnă Sibrian, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Doamnelor și domnilor eurodeputați, în februarie 2017, așa cum a spus dumneavoastră, Parlamentul European, în rezoluția sa cu privire la Guatemala, a menționat uh, progrese în această stat, cum ar fi extinderea până în 2019 a Convenției Internaționale pentru Impunitate din Guatemala, CICIG, și, uh, de asemenea, s-a gândit și la propunerea de reformă constituțională în justiție, care a fost uh, prezentată de către cei trei președinți ai instituțiilor din stat. Apoi s-a referit la chestiuni emblematice în ceea ce privește justiția de tranziție și cazul Molina Teises, unde a fost vorba de dispariția forțată a unui copil de 14 ani și um, tortura și um, violul sorei sale de către niște soldați. Și de asemenea ați vorbit uh, despre lupta împotriva uh, corupție și a mm, criminalității organizate care au fost promovate de Ministerul Public cu sprijinul CICIC. Din păcate, la șase luni după aceea, chiar președintele guatemalez a încercat să explodeze din țară pe uh, comisarul CICIG, Ivan Velasquez, declarându-l persoană non grata, așa cum s-a menționat deja la începutul acestei sesiuni. La un an după aceea, reforma constituțională a rămas uitată de către Congresul din Guatemala și, uh, având în vedere progresele justiției în ceea ce privește unor uh, crime grave din ultimele decenii ale secolului 20, s-a încercat anul acesta să se promoveze o inițiativă de legi pentru a da impunitate celor răspunzători. Parlamentul European în considerentele sale din rezoluția din 2017 s-a referit la um, cultura de impunității din Guatemala, care a dus la niveluri uh, ridicate de violență și de risc la, la adresa securității și s-a referit la întreaga societate și cu precădere la securitatea pentru persoanele care se ocupă cu apărarea drepturilor omului. Când uh, Parlamentul European în 2017 s-a referit la uh, Um, cultura impunității înrădăcinată în, um, în Guatemala, noi um, ne-am am obținut până la urmă, o, ne-am așteptat să fie o, relație, o reacție specifică. Dar anul acesta din contră, a cerut uh, uh, expulzarea guvernului, ambasadorului european, pentru că a făcut declarații în aceiași termeni uh, pe care i-a utilizat și Parlamentul anul trecut. Acest ambasador a făcut acest lucru în timp ce acorda fonduri de cooperare pentru CICIG mm, reacția aceasta ne face să ne gândim la faptul că problema fondurilor, problema de fond nu era declarația în sine, aceasta a fost doar un pretext în spatele căruia de fapt, exista o intenție de a obstrucționa lupta împotriva impunității și a corupției pe care o promovează CICIG în Guatemala și erau orientate cu pregătire împotriva directului Ivan Velasquez. În 2015, CICIG și um, domnul Velasquez aveau indice cei mai înalți de încredere și simpatia a cetățenilor. Și dați-mi voie să mă întorc un pic în timp ca să mă refer la această realitate. Poate vă aduceți aminte, în 2015 în Guatemala a fost o mobilizare foarte amplă a cetățenilor. Timp de peste 5 luni oamenii au ieșit în stradă și au cerut să se lupte împotriva uh, corupției și să nu mai fie uh, impunitate pentru funcționarii um, din nivelurile cele mai înalte ale guvernului. Și în acest context um, um, acum se încearcă contracararea luptelei, luptei pe care o demarează Cicic printr-o strategie de a-i lua peștelui apa. Încearcă să îi înlăture pe toți cei care au fost aliați vizibili ai uh, Comisiei noastre internaționale. Printre aceștia se numără și um, sistemul um, Națiunilor Unite, um, biroul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, Este vreo problemă cu traducerea? Nu. De asemenea, mai mulți uh, ambasadori, printre care și cel uh, american, au acordat un sprijin puternic sau vizibil comisiei noastre, apoi uh, um, procuror pentru drepturile omului și procurorul general al Republicii care anul acela a fost um, amenințat în așa măsură încât a trebuit uh, să uh, ceară creșterea mm, securității pentru doamna respectivă. Însă acum această strategie de înlăturare a sprijinului pentru Cic a ajuns să, să-l acopere și pe ambasadorul Suediei, care Suedia reprezintă principalul donator pentru comisia noastră, urmată de Statele Unite, apoi Uniunea Europeană și apoi Canada. Ceea ce trimite un mesaj foarte negativ și către comunitatea internațională. Și confruntați cu această situație, noi am dorit să vă rugăm să luați în considerare faptul că este vorba de o chestiune multilaterală, să nu pierdem acest lucru din vedere. Am observat cu multă satisfacție faptul că um, în G13 a publicat anul acesta un comunicat de presă pe 15 mai în care regreta decizia autorităților guatemaleze de a solicita um, expulzarea ambasadorului Andreas Compas. Um, a fost un mesaj scurt, dar foarte bine primit, uh, nu doar uh, de către um, asociațiile aliate în lupta împotriva impunității și a corupției, dar și de către apărătorii drepturilor omului. Dacă un ambasador face obiectul unor astfel de manifestații din partea guvernului pentru că și-a exprimat o idee, atunci vă dați seama ce se poate întâmpla cu persoanele care provin din uh, Uh, comunitățile locale, cu apărătorii drepturilor omului când își exprimă idei în propria țară. Noi am dorit să vă solicităm, domnul președinte, să luați în considerare faptul că acum un an Parlamentul European a cerut instituțiilor Uniunii și statelor membre să vină cu resurse tehnice și bugetare pentru Guatemala pentru a lupta mai mult împotriva corupției și a, a criminalității organizate. Iar acum, în 2018, ce vă solicităm este nu numai să continuați să sprijiniți această luptă împotriva corupției și impunității, dar să sporiți acest sprijin și să-l canalizați către CICIC în colaborarea sa cu Ministerul Public. În vremuri grele, Uniunea Europeană nu poate să aibă un profil mai scăzut în uh, America Centrală. Toate statele ar trebui să uh, își uh, um, manifeste un profil mai vizibil în Guatemala în această luptă, pentru că um, localnicii se află în, în situații din ce în ce mai vulnerabile. Iar uh, în această luptă noi încercăm să combatem niște structuri care sunt înrădăcinate în aparatul de stat. În februarie, Parlamentul European a cerut uh, instituțiilor europene să se asigure că nu se acordă asistență europeană pentru promovarea sau organizarea de proiecte de dezvoltare fără să se îndeplinească condiția de a avea înainte consultări libere, îndeplină cunoaștere de cauză cu uh, reprezentanții comunităților indigene și de asemenea s-a cerut uh, statului guatemalez citez, să uh, se referă la Convenția Universală pentru uh, Guatemala. Uh, este vorba de faptul că există dreptul popoarelor indigente care trebuie să fie consultate înainte, în mod liber, să-și dea consimțământul când e vorba de proiecte care au loc pe teritoriile în care locuiesc. Din păcate, constatăm că există o tendință către o cooperare sau chiar finanțare a unor inițiative de uh, îngrădire a acestui drept uh, fără să se consulte popoarele afectate. Este un lucru pe care vrem să-l menționăm încă o dată în această reuniune. Considerăm că este foarte important ca dacă statele europene urmează să coopereze cu cu privire la uh, respectarea dreptului acesta de consultare a popoarelor indigene ar trebui să țină cont de uh, recomandările pe care le face delegata uh, specială a Națiunilor Unite cu privire la drepturile populațiilor indigene care, indigene care a făcut o vizită în acest sens în țara noastră. În poziția aceasta um, menționează exact care este situația și revendică drepturile popoarelor indigene. În ceea ce privește cooperarea cu privire la examinarea periodică universală și îndeplinirea uh, recomandărilor, am dorit să specificăm faptul că Guatemala respectă recomandarea pe care a uh, a făcut-o um, Uruguay în 2012 și care a fost acceptată de către Guatemala. În 2012, Uruguay ne-a recomandat să implementăm un mecanism de monitorizare a angajamentelor din revizuirea periodică universală în care să fie inclusă societatea civilă, să fie inclus statul și să fie și observator din partea comunității uh, internaționale. Această revizuire periodică universală fiind un fel de angajament care implică toate părțile uh, Uh, interesate. Din păcate, ajungem la al treilea ciclu al acestei revizuiri și în, din 2017 și Guatemala încă nu a implementat acest mecanism de monitorizare cu participarea societății civile. Și dorim ca dumneavoastră să luați în considerare acest lucru și uh, cred că Jorge poate să continue cu privire la solicitările noastre uh, concrete pentru Parlament. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Sibrian, pentru această declarație. Iar acum, domnul Contreras. Bună ziua tuturor participanților din sală aș dori să ne exprimăm îngrijorarea cu privire la situația gravă eh, legată de înrăutățirea situației drepturilor omului în țara noastră. Comisia Interamericană privind drepturile omului ne-a vizitat țara anul trecut în august eh, și apoi a avut un eh, raport um, în 2015 și uh, în timpul vizitei um, a constatat că era vorba de o situație legată de drepturile omului mult mai rea decât în 2015. Probabil că aici a fost vorba doar de începutul unui proces mult mai amplu în care se poate identifica din 2017, din august până acum, cum s-a uh, înrăutățit și mai mult situația spunem mm, luna august, pentru că atunci a fost declarat persoana non grata Ivan Velasquez de la Cicic și după aceea s-a creat un climat de um, aversiune față de toți membrii comunității internaționale care lucrează pentru respectarea drepturilor omului, pentru justiție și împotriva impunității. Această strategie care a fost uh, desfășurată de către executiv uh, de executivul guatemalez, dar și de congres, are și alte aspecte care um, afectează și mai mult situația drepturilor omului din uh, țară și aș dori tocmai pe acest aspect să mă concentrez. În primul rând, avem cel puțin patru inițiative de lege în Congresul Republicii care arată tocmai această regresiune în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Avem așa numita reforma legii care privește ONG-urile, care își propune să încalce, să afecteze uh, libera organizare a activității acestora și dorește să, își, să le limiteze um, acțiunile când e vorba de statul guatemalez. De asemenea, există și o tentativă de reformare a legii um, constituționale cu privire la reconcilierea națională dar acest lucru s-ar face uh, fără să țină cont de încălcările de tip uh, um, um, încălcări um, împotriva drepturilor umanității. Mai avem o inițiativă de lege cum este, care este numită acceptarea uh, sarcinilor și care ar implica o um, de fapt, accederea pedepselor și în, felul acesta um, unii membri ai uh, Congresului, de exemplu, ar putea să iasă mult mai uh, uh, repede din închisoare sau ar scăpa mai repede de pedepse. De asemenea, mai sunt uh, alte tentative de a crea o, un climă și mai uh, uh, um, agresivă în țară. Și toate acestea se orientează împotriva apărătorilor drepturilor omului. Ne aflăm într-un moment în care avem o rezoluție de la Parlamentul European, însă în același timp vorbim de 62 de uh, asasinate uh, până la încep, de la începutul anului trecut, doar, de la, doar anul acesta au fost 13, dintre care uh, putem constata doi jurnaliști care se ocupau de mm, anchete și reportaje privind acte de corupție în țară, apoi cinci lideri uh, indigeni, um, agricultori, care au fost și ei uciși și alți apărători ai terenurilor, teritoriului și resurselor naturale. Apoi au mai fost două persoane care au fost victimele unor atentate pe de o parte uh, procurorul care se ocupă de drepturile omului la Ministerul Public și celălalt era un membru al Comisiei Interamericane uh, um, privind drepturile omului și mai sunt de asemenea și agresiuni împotriva unor femei care apără drepturile omului, ceea ce arată faptul că s-au uh, multiplicat astfel de agresiuni. Apoi mai sunt um, și alte încălcări grave împotriva persoanelor care se ocupă de apărarea drepturilor omului în țară, și anume anumite acte de um, criminalizare. Pentru UDFEGUA um, există mai multe cazuri de defăimare, stigmatizare, discurs de instigare la ură pentru apărătorii drepturilor omului și avem 76 de astfel de acte. Multe dintre persoanele respective care sunt defăimate, stigmatizate chiar de către președintele Republicii și de alți uh, actori de elită din țară uh, E bine, în acest moment persoanele acestea au fost denunțate în justiție, unii deja au fost deținuți și mai sunt mulți apărători ale drepturilor omului care sunt uh, închiși în închisorile de la noi din țară. Trebuie să mm, semnalăm două cazuri foarte însemnate la noi în țară. În primul rând, apărarea și rezistența pacifică a municipiului uh, Cadaun din Alta Verapaz um, față de construcția unei centrale electrice unde liderul uh, local, Bernardo Cașol, deja a fost în închisoare de câteva luni pentru că uh, a prezentat un caz de protecție de tip amparo, um, pentru că nu s-a utilizat um, Um, consultarea pentru construirea acestei centrale electrice. Mai este de asemenea uh, situația unei mine unde se um, extrag, se extrag um, metale prețioase și care tot uh, încearcă să dea în judecată persoanele care se ocupă cu lupta împotriva acestor Uh, exploatări. Uh, printre aceștia se numără doi jurnaliști, uh, iar restul fac parte dintr-o asociație de pescari din regiunea respectivă. Este așadar un pas înapoi în materie de drepturile omului care uh, are um, efecte asupra integrității fizice a persoanelor care se ocupă cu apărarea drepturilor omului la noi în țară. Aș dori să menționez uh, nu în ultimul uh, rând că Tribunalul Interamerican pentru Drepturile Omului în 2014 a rezolvat uh, cauza numită uh, apărătorii drepturilor omului și alții împotriva Republicii Guatemala în partea de hotărâre executivă specifică, ca măsură de reparație pentru asasinatul, um, asasinarea um, luptătorilor pentru drepturile omului, statul um, guatemalez trebuia să implementeze o politică publică de protejare a apărătorilor drepturilor omului. Această politică publică a fost foarte bine primită de comunitatea celor care apără drepturile omului în țară, însă construcția aceasta colectivă împreună cu statul uh, guatemalez s-a oprit pentru că din uh, mai până acum au fost uh, uciși opt lideri comunitari din țară. Acest climat de crime și de criminalizare a apărătorilor drepturilor omului a descurajat uh, participarea amplă a acestor persoane în construcția politicii acestea publice. Bineînțeles, uh, Uh, sunt uh, și eu de acord cu cererile pe care le făcea colega mea, Anabela Sibrian, față de dumneavoastră. Este foarte important nu doar să existe un follow-up la rezoluția din 2017, uh, dar noi vă rugăm să mai faceți o rezoluție uh, având în vedere înrăutățirea gravă a condițiilor uh, legate de drepturile omului în țară, având în vedere climatul acesta de asasinate, criminalizare și campaniile de defăimare împotriva CICIG și împotriva Ministerului Public și de aceea considerăm că este foarte oportună redactarea unei rezoluții în acest sens, dar de asemenea să vă gândiți la organizarea unei noi vizite în țară ca să puteți să constatați cât de gravă este situația de acolo. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. Mulțumesc, domnule Contreras. Am luat și notă de aceste lucruri pentru a veni cu această propunere în birou lărgit pentru a putea propune o nouă vizită. Comisia noastră însă nu poate decide acest lucru. Am auzit niște analize cuprinzătoare în ceea ce privește deteriorarea climatului uh, care vizează respectarea drepturilor omului care oricum erau proaste. Întreb acum deputații prezenți dacă doresc să intervină. Doamna Sanchez. Senora Sibir. Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte, doamna și domnule Santos. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații, deși este îngrozitor să auzim ce ne spuneți dumneavoastră. Deși domnul președinte a spus la început și s-a tot repetat, aș dori să repet și eu faptul că rezoluția Parlamentului acesta din februarie anul trecut menționa situația drepturilor omului din Guatemala și condamna asasinarea a 17 persoane de atunci au fost asasinate 62, încă 62 și 7 doar în ultima lună. Încă o dată, 7 în ultima lună. Este vorba de un pas înapoi deosebit de grav în situația drepturilor omului din această țară și încercarea de expulzare a ambasadorului suedez reprezintă un exemplu doar. A fost acuzat de faptul că de ingerență în um, afacerile interne și nu o să intru în, pole- în polemică cu privire la conținut, dar organizațiile care sunt de partea apărătorilor drepturilor omului au um, regretat această decizie și când e vorba de drepturile omului, uh, niciodată nu se poate vorbi de ingerență. Acum două săptămâni se împlineau 30 de ani de la premiul uh, Saharov și Lolita Chavez a fost uh, pe lista finaliștilor și ne-a um, făcut o actualizare a situației și um, a cerut să se ducă o delegație a acestei subcomisii în Guatemala și trebuie să ne mobilizăm cât se poate de repede pentru ca această delegație să se materializeze înainte de sfârșitul anului. Este îngrijorător, deși a spus și noastră, că în planul normativ vedem tot felul de um, amenințări la mobilizarea societății civile și um, împiedicarea um, exercitării drepturilor de bază ale poporului uh, guatemalez, mai ales drepturile um, de mediu. Mă refer, de exemplu, la consultarea popoarelor uh, indigente um, care uh, face obiectul unei reforme care nu este susținută de acești lideri. Deci e clar că sunt semne de întrebare și că e ceva rău care se întâmplă. În ceea ce privește legea privind ONG-urile, uh, lege criticată de ONG-uri pentru că le va restrânge capacitatea de acțiune și exercitarea libertăților de bază care își permit desfășurarea activității, le permit, atunci ă, este foarte mult de lucru, asta este clar, trebuie să fim de partea dumneavoastră. Cât despre legea aceasta anti-grupuri um, um, infracționale, e bine, a făcut ca mai, mulți, ă, mai multe grupuri să fie uh, Um, victime, pentru că și în Spania avem o astfel de tentativă. Este vorba de o lege care își propune criminalizarea unor persoane care nu uh, și au locul acolo. Uh, și de asemenea sunt cifre foarte îngrijorătoare cu privire la numărul de apărători ale drepturilor omului care au fost asasina, asasinați, uh, amenințați și um, incriminați și este foarte clar uh, în acest uh, context că trebuie să organizăm o delegație ad hoc pentru a evalua situația de acolo. Mulțumesc și aveți toată solidaritatea mea. Thank you. So I... Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervine. Am să dau acum cuvântul domnului Fernando Ponț din partea Serviciului European de Acțiune Externă pentru a vedea cum vedeți dumneavoastră situația din Guatemala și poate ne puteți Poate vă puteți referi și la câteva din întrebările care au fost formulate. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să uh, repet faptul că transmitem condoleanțe tuturor celor afectați de erupția vulcanică teribilă care a afectat Guatemala. Um, Uniunea Europeană a acționat rapid și a mobilizat uh, ajutorul umanitar, în primul rând, și uh, urmărim de aproape situația. Aș dori de asemenea să mulțumesc Parlamentului European pentru atenția continuă pe care o acordă acestei țări, care, într-adevăr, se confruntă cu multe provocări, dar care o, are o situație care nu poate să fie văzută în alb și negru. Uh, așa cum uh, se mai întâmplă unor în politica internațională. Oricum, uh, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că menține această atenție și că ne dă această ocazie de a face un schimb scurt de opinii despre cum considerăm că se prezintă în acest moment situația drepturilor omului, pentru că aceasta este um, tematica acestei dezbateri. În Europeană, după cum știți, în apărarea valorilor sale de bază, cooperează cu toți partenerii săi și Guatemala nu face excepție pentru apărarea drepturilor omului și cu precădere în cazul de față aș dori să subliniez faptul că avem o activitate pentru sprijinirea apărătorilor drepturilor omului. Într-adevăr, uh, suntem uh, și noi de acord cu această preocupare profundă legată de numărul în creștere de asasinate, a, de asasinare a, a um, apărătorilor drepturilor omului. Bineînțeles că și unul este prea mult, dar uh, în tocmai cifrele acestea arată faptul că există această înrăutățire. Avem aceste date pe care le menționați că șapte sau chiar opt astfel de apărături au fost asesinați în doar o lună. Puterea judiciară din Guatemala sperăm să facă tot uh, ce trebuie pentru a-i aduce în instanță pe cei răspunzători și material și Uh, etic, dar uh, considerăm de asemenea că trebuie să se uh, facă progrese în crearea unei politici naționale de apărare a acestor luptători pentru drepturile omului. Este una dintre recomandările pe care le-a um, adus și pe revizuirea periodică universală pe care, de altfel, Guatemala le-a acceptat. Uh, Bineînțeles că și noi o să facem toate eforturile necesare pentru protejarea acestor uh, apărători uh, ca să nu mai fie alte asasinate. De, a, de asemenea, trebuie să se aloce resurse umane și financiare astfel încât uh, noi să fie alocate pentru această prioritate națională, așa cum o vedem noi, prietenii Guatemalei. Noi sperăm că, în acest sens, autoritățile din această țară vor uh, respecta angajamentul pe care l-au arătat atunci când au invitat Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului și uh, înaltul uh, comisariat pentru drepturile omului al ONU să viteze statul în 2017 și când au reînnoit mandatul înaltului uh, comisariat al uh, drepturilor omului în 2017. Dar, bineînțeles, este vorba de un uh, angajament um, care sperăm și avem încredere că va fi păstrat. De asemenea, ne vom continua activitatea și chiar noi vom um, intensifica, îndrăznesc să spun, și la Bruxelles și prin delegația noastră, să cooperăm și să sprijinim autoritățile în um, um, modificările din politica națională despre care ați vorbit și de asemenea delegația Uniunii Europene va participa foarte activ în activitățile cu um, apărătorii drepturilor omului prin așa numitul grupul filtru în care Uniunea Europeană și statele membre împreună cu Națiunile Unite și organele aceste organizații se reunesc um, periodic să discută mai ales cu privire la cazurile mai urgente. Și în acest cadru dorim de asemenea să semnalăm faptul că există și alte domeniu, domenii în care, așa cum spuneam la început, uh, s-au făcut anumite progrese și este drept să recunoaștem și aceste progrese. De exemplu, cu mulțumire am constatat uh, reducerea numărul um, omuciderilor obișnuite, să le spunem așa. Însă, bineînțeles că ultimele evenimente ne îngrijorează și suntem conștienți și lucrăm și la subiectul drepturilor minorităților indigente, indigene, care în cazul uh, Guatemala nici nu știu dacă e minoritate, că știți că este unul dintre statele din America Latină unde există o populație uh, de origine indigenă numeroasă, cred că e vorba chiar de 70%, deci nu poate fi vorba de o minoritate, chiar de o majoritate, cu atât cât mai mult este foarte important uh, partea de consimțământ liber și uh, preliminar pentru orice fel de um, activități care afectează viața acestor comunități și noi um, asta facem, încercăm să sprijinim eforturile uh, făcute și care trebuie făcute pentru a se asigura un cadru legal în care comunitățile indigene să poată să-și exercite ceea ce până la urmă este un drept și câteva cuvinte uh, referitoare la un subiect foarte apropiat și anume lupta împotriva corupției. S-a vorbit despre mm, eforturile foarte bune ale Comisiei Internaționale împotriva impunității și um, corupției din Guatemala, CICIG, și noi uh, de la SEAE, în repetate rânduri am exprimat sprijinul uh, total pentru munca CICIG, mai ales uh, sub conducerea directorului actual, domnului Velasquez, care a avut succese mari împreună cu procuroarea generală dinainte, acum deja a fost numit altcineva, sperăm că va continua uh, activitatea foarte bună a predecesoarei și da, este adevărat, noi ca și prietena ai Guatemalei um, am fost uh, îngrijorați de evenimentele care au avut loc, uh, mai ales um, atacurile împotriva activității CICIG. În august 2017, de exemplu, am văzut cu mare îngrijorare că a venit o decizie de a declara ca persoană non grata pe comisarul Ivan Velasquez. Ne felicităm de faptul că până la urmă nu s-a mers până la capăt cu această decizie. Până la urmă e mai bine așa. Dar am urmărit și celelalte probleme care pe care noi le considerăm obstacole în calea activității CICIG. De exemplu, informațiile cu privire la tentativele de reducere a mandatului acesteia și acestea ne îngrijorează și în ultima vreme uh, Uh, unul dintre vorbitori cred că s-a referit la declarația G13 în care Uniunea Europeană a participat um, pe deplin. G13 practic sunt toți um, donatorii care și-au um, manifestat um, sprijinul um, pentru Cici, care cred că are o muncă esențială pentru statul de drept. Și nu trebuie să uităm Cicic face acest lucru la cererea statului Guatemala, lucru care ni se pare foarte bun. Este vorba de un ciclu de maturitate care trebuie să continue. Și cu aceasta cred că închei. Însă trebuie spus că pe lângă sprijinul nostru politic pentru Cicil, Uniunea Europeană acordă și un sprijin financiar însemnat, e o dovadă a angajamentului nostru față de Guatemala și include un fond suplimentar de 5 milioane de euro care au fost acordați anul trecut atât și nu mai spun decât că urmărim uh, cu mare atenție și vă stăm la dispoziție să sprijinim în continuare lupta împotriva corupției, care include CICIC, dar și toate celelalte instituții naționale care încearcă sau fac deja o muncă foarte necesară pentru Guatemala și sperăm că până la urmă să se ducă la o consolidare a statului de drept. Vă mulțumesc și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, am să încerc să vă răspund cât pot eu de bine. So Mr. Pons has invited for Domnul Pons a solicitat uh, întrebări suplimentare, deci am să-i uh, rog pe experți uh, să se refere, să se adreseze direct SAE. Așa vă am să eu o întrebare pentru dumneavoastră. V-ați referit a, unde s-au făcut pași pozitivi, implicarea populațiilor indigene, uh, în uh, ceea ce privește discutarea planurilor pentru mari proiecte de dezvoltare înainte ca acestea să fie adoptate. Experții însă spuneau cam contrarul și anume că au fost mai multe exemple în care populația indigenă nu a fost consultată în prealabil. Ne puteți spune în ce proiecte i-ați implicat sau ce proiecte cunoașteți unde situația nu este atât de pozitivă? Apoi, în ceea ce privește tentativa de expulzare a ambasadorului suedez, există o dezbatere în Guatemala ceea ce privește o posibilă reacție. Există și alți ambasadori care se confruntă cu o situație similară și care este care sunt declarațiile publice ale Uniunii Europene din acea țară pentru a aborda această chestiune? Asta tot în contextul uh, luptei împotriva impunității. Și dacă îmi permiteți, am să dau cuvântul și celor doi experți pentru a vă adresa întrebări directe. Um, bueno, yo tengo... Am o întrebare legată mai mult de dreptul de, consult, de consultare și de consimțământ prealabil și informat din partea popoarelor indigene. În rezoluția de anul trecut, Parlamentul European a cerut instituțiilor europene să se asigure, să nu se asigure sprijin sau asistență europeană pentru promovarea sau desfășurarea de proiecte de dezvoltare dacă nu se îndeplinea această obligație de uh, consultare prealabilă și de consimțământ um, în deplină cunoștință de cauză. Și vreau să știu dacă au fost uh, acțiuni în acest sens care se implice, uh, de exemplu, companiile europene sau uh, fondurile de investiții din Europa care ar putea să investească în companii care implementează proiecte în Guatemala, dacă s-a făcut vreun fel de apel astfel încât să uh, Uh, îndeplinească aceste drepturi. Mr. Pons, please. Domnule Pons. Mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, prima întrebare cred că se referea concret la proiectele unde s-a ținut cont de consimțământul prealabil liber și informat ca și condiție preliminară. Dacă îmi permit colegii de la DG Dezvoltare, care pot să adaugă ceva, dacă sunt de acord, o să vă spun că știți, DG DEFCO este cea care pune în aplicare în, în cotidian aceste proiecte. Noi ne-am uh, Uh, concentrat mai mult cei de la SAE să insistăm pe lângă guvern și părțile interesate să facă cele necesare ca să existe un dialog și să se organizeze participarea însemnată și consultarea societății civile în uh, proiectele care sunt alocate. Iar în ceea ce privește adoptarea unui cadru legal care să prevadă, dacă este cazul sau dacă există interesul uh, comunităților indigene afectate, uh, acest consimțământ prealabil, liber și informat. Ei bine, bineînțeles, în ceea ce privește uh, îndeplinirea acestei cerințe de către companiile europene, și noi și toate companiile europene prezente în Guatemala, prin definiție, trebuie să îndeplinească legislația guatemaleză. Deci dacă există legislație în acest sens, dacă există lacune în această legislație, bineînțeles, nu e o situație ideală. În situația aceasta, chiar dacă companiile europene îndeplinesc legislația, tot uh, nu ar, s-ar uh, întruni nivelurile de consimțământ pe care am dorit noi să le promovăm. Deci vreau să vă spun că la nivel uh, de serviciu exterior, acțiunile noastre se concentrează mai mult pe promovarea față de guvern pentru adoptarea de legislație, nu ocupăm atât de mult de proiecte astfel încât legislația să fie cât se poate de bună și să răspundă măcar standardelor internaționale. Acestea cred că au fost întrebările. Ba, parcă mai era una cu privire la subiectul important al amenințărilor asupra ambasadorului suedez în Guatemala. Voiam să lămurim că, din câte știu, știm deocamdată, nu a fost declarat persoana non grata până în acest moment. A fost, nici nu știu cum să numesc, o amenințare, nu e cuvântul potrivit. O situație în care guvernul guatemalez a cerut uh, Ehm, guvernului suedez să retragă ambasadorul până la o anumită dată, că dacă nu, nici nu știm exact ce urma să placă, dar n-a fost chiar o declarare persoana non grata. Toate acestea au fost suspendate chiar în Guatemala printr-o decizie judecătorească pentru că era o problemă de procedură, nu de fond. Și din câte îmi reamintește și colegul meu, a fost o declarație a purtătoarei de cuvânt a înaltei reprezentante în care ne-am exprimat, bineînțeles, uh, poziția noastră de sprijin pe care continuăm să-l acordăm CICIG și de sprijin pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, bine, în orice situație, cu atât mai mult cu cât e vorba de state de membre care sprijină linia Uniunii Europene în țara respectivă. Noi sperăm că aceste eforturi și uh, discuțiile care au loc în fiecare zi, practic, în Guatemala, cu delegația noastră, pot să contribuie la nematerializarea acestei uh, alerte, să-i spunem, Considerăm că o astfel de evoluție ar fi foarte negativă și cred că este clar că Uniunea Europeană nu poate accepta o astfel de situație pentru că linia noastră pe care o susține și apărătorul uh, Suediei este aceea de a sprijini eforturile Guatemalei și Cicic de luptă împotriva corupției și de îmbunătățirea situației. Okay, then I think we come to an end of uh, this session. I thank you all. Mulțumesc. Uh, mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați împărtășit uh, informațiile de care dispunem și analiza dumneavoastră pentru a avea informațiile necesare pentru a veni cu o, un follow-up la rezoluția respectivă, însă avem și noi nevoie de majorități, știți foarte bine. Din păcate, Guatemala a fost faimoasă pentru faptul că a existat impunitate față de suferința imensă a întregii populații. Cred că 90 a fost uh, când Manciu a vorbit despre uh, sacrificarea oamenilor ei și responsabilii rămân nepedepsiți. Și lupta continuă și sub alte aspecte în această privință. Vă mulțumesc așadar pentru prezență, iar noi acum trecem la următorul punct. So, okay, now we stay in the Bun, rămânem în aceeași regiune și trecem la o țară vecină în America Centrală, și anume Nicaragua. Și aici avem uh, informații actualizate în ceea ce privește o rezoluție de urgență a Parlamentului European, în ceea ce privește situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua, în cazul Francesca Ramirez. Și mă gândesc că dacă am fi realizat această rezoluție în această săptămână, ar fi fost cu mult mai lungă, pentru că a fost acea demonstrație pașnică care a fost uh, combătută cu violență în Nicaragua. Din partea Serviciului uh, de Acțiune Externă, um, tot domnul Pons ne va oferi uh, ultimele informații. Poate ne puteți spune și mai multe cu privire la recentele inițiative diplomatice față de Nicaragua. Mulțumesc! Vă mulțumesc încă o dată, domnul președinte. Efectivamente, desde că el Parlamento... Într-adevăr, de când Parlamentul și-a adoptat rezoluția din 2017 cu privire la cazul Francisca Ramirez, din păcate, au fost uh, diferite incidente foarte grave despre care e important să vorbim. Referitor la monitorizarea, la follow-up-ul cazului Francisca Ramirez, am monitorizat îndeaproape, de aproape situația și, da, ne-am dat seama că în situația aceasta concretă, materialul și infrastructura care îi fusese luate au fost uh, returnate destul de repede. Și urmărim situația sa pentru că și ea este foarte implicată în uh, acțiunile care au loc în acest moment în Nicaragua, de, organizate societatea civilă și, cum spunea președinta, este o ocazie foarte bună să Trecem în revistă foarte pe scurt aceste incidente care au avut loc recent. Voi încerca să fiu succint, însă au fost destul de multe întâmplări, așa că ca să nu ne lungim prea mult, o să încerc să mă refer la ce e esențial și dacă mai omit ceva, e din cauza faptului că trebuie să mă refer așa la subiectele importante. În aprilie, după cum știți, a început o perioadă foarte tulbure în Nicaragua. Factorul declanșator a fost o propunere a guvernului de creștere a impozitelor. Era vorba, de fapt, de o creștere atât pentru întreprinderi cât și pentru lucrători. Măsura aceasta a fost întâmpinată cu respingere, atât de către întreprinderi cât și de către lucrători. Au fost manifestații în stradă. Din păcate, acestea au avut, uh, au luat destul de repede o turnură negativă care a făcut numeroase decese, um, au fost represiune din partea poliției, violență și uh, acțiunea ale unor grupuri necontrolate. Au fost niște um, confruntări care, din păcate, și astăzi uh, au loc. Uh, se pare că um, ar fi putut să fi murit încă 50 de persoane în aceste evenimente și bineînțeles că pe lângă faptul că urmărește situația, Uniunea Europeană prin SAE a acționat rapid printr-un număr ridicat de declarații, dar și prin acțiuni uh, concrete mobilizându-se toate resursele pe care le avem atât la Bruxelles cât și în um, delegația de la Managua uh, port, um, portarea de cuvânt a înalte reprezentante s-a exprimat de mai multe ori, menționând aceleași puncte, dreptul la manifestare pașnică a poporului din Nicaragua, necesitatea de a evita violența și um, faptul că cei care manifestă să o facă pașnic, dar și că forțele de securitate să respecte standardele internaționale și să se evite represiunea și violența de toate părțile. De asemenea, noi am făcut apel la un dialog inclusiv care să includă și chestiuni de democrație, adică să fie vorba, pentru că de la bun început s-a văzut că unele dintre revendicări au început uh, pe acest subiect uh, referitor la nivelul de impozitare, dar um, au derivat uh, foarte rapid și în alte revendicări care sunt și ele legitime și care trebuie să fie dezbătute. Așa că am uh, făcut apel la un dialog pașnic ambițios și care să includă subiecte cum ar fi democrația și justiția și, de asemenea, am făcut un apel ferm și repetat la tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care au comis acte de violență, indiferent de uh, partea de, de care au luptat, indiferent că e vorba de civili sau de polițiști sau cine or mai fi ei. Și de asemenea, urmărim uh, foarte multă Uh, parla- acțiunile Parlamentului European, inclusiv declarația din plenară și discuțiile care au avut loc pe această temă. De asemenea, mai sunt unele incidente care cumva ne fac un pic mai optimiști, cum ar fi vizita prezența Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului, care deja de acum ceva vreme a făcut o serie de recomandări. Noi am insistat că e foarte important să fie puse în practică, însă și uh, aici uh, o să vorbesc foarte pe scurt, dar bineînțeles vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Însă am să parcurg foarte rapid subiectele și o să ajung la cele mai recente, pentru că acestea pot să fie foarte importante. Printre ele se numără, și trebuie să ținem cont de ele, faptul că deși continuă confruntările și mor oameni, au mai fost și o serie de inițiative dintre care ultima a fost un acord uh, realizat uh, vinerea trecută la masa de dialog național care în sfârșit s-a reunit după o întrerupere foarte lungă și care a dus, cum spuneam, la un acord ceea ce arată cel puțin un compromis, cel puțin teoretic, din partea tuturor părților să um, pună în practică multe dintre lucrurile pe care și Uniunea Europeană le-a propus încă de la bun început. De exemplu, prezența Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului, o prezență a organismelor de resort din uh, Națiunile Unite, inclusiv din proprie inițiativă, uh, părțile s-au pus de acord să ceară o prezență mai uh, amplă, o participare a Uniunii Europene și, de fapt, Uniunea Europeană a fost mai prezentă printr-o serie de misiuni specifice care s-au desfășurat în ultimele săptămâni la invitația guvernului din Nicaragua, dar și folosindu-se de ocazie pentru a ne întâlni cu reprezentanții tuturor sectoarelor, uh, societatea civilă, studenții, biserica, diferite organizații implicate și, bineînțeles, autoritățile, ca să încercăm să uh, vedem care sunt viziunile fiecăreia dintre părți și să contribuim la punerea în aplicare a acestui acord, la ca acesta să devină realitate. Acum, nu știu dacă e, e cumva prematur să spun unde va aduce acest proces de negociere, dar uh, Până la urmă, este o chestiune care privește pe oamenii din această țară. Pentru noi, ce e important este că trebuie să sprijinim în continuare dialogul, să, fim, um, să fie ambițios, pașnic și să includă toate subiectele care sunt acum propuse. Uh, lucrăm îndeaproape, bineînțeles, cu partenerii noștri internaționali și păstrăm contacte cu biserica din Nicaragua și cu toți cei care doresc să contribuie să înceteze violența și decesele și să se concretizeze până la urmă un dialog. Se pare că deja a început să fie progrese și să existe cât de cât uh, Um, o materializare a cererilor um, populației de um, în respectarea drepturilor și să se evite noi izbucniri de violență. Cred că mă opresc aici. Ar mai fi multe alte aspecte de menționat, însă dacă sunt uh, întrebări concrete, bineînțeles, uh, vă stau la dispoziție să vă răspund. So, I don't know if members... Mulțumesc. Nu știu dacă dintre eurodeputați ar dori cineva să intervină cu întrebări. Domnul Țelar. vielen... Da, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și pentru informarea pe care am auzit-o. Ei bine, acum uh, regimul lui Daniel Ortega arată din ce în ce mai mult uh, nu doar trăsături uh, autocrate, ci de-a dreptul dictatoriale și asta de ceva timp deja. Sigur că mm, din Europa încă are oarecare susținere, ceea ce este complet de neconceput pentru mine. Astfel de mm, încălcări uh, ale drepturilor omului au fost uh, făcute publice și acolo unde um, s-a știut și despre cine e vorba, cine au fost victimele, um, sau persoanele care au acționat au putut lua măsuri cu retragerea dreptului de a veni în Europa sau acolo unde exista uh, avuție în uh, cazul acelor responsabili înghețarea conturilor. Deci asta e singura manieră de a proceda împotriva unor astfel de persoane. Ce se poate face pentru a lua măsuri care să depășească caracterul pur apelativ și care să ducă la eliberarea acestor oameni întemnițați, a avocaților implicați și a apărătorilor drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Țeller. Doar o întrebare foarte scurtă și din partea mea. Spuneați că țineți legătura și cu biserica în Nicaragua și înțeleg din partea uh, Um, ziarelor că și studenții sunt implicați în uh, proteste. Țineți legătura cu astfel de organizații? Și în ce măsură sunt implicați? Domnule Ponț. Eh, Mulțumesc amândurora pentru întrebări. În primul rând, în acest moment, Uniunea Europeană nu ia în considerare sancțiuni pentru că noi considerăm că nu ar fi măsura cea mai eficientă pe care am putea să o facem în acest moment politic. Considerăm că mai bine este să sprijinim, să promovăm și chiar să cerem un dialog în care să se vorbească despre tot și ca să fim mai concreți, să se includă subiectele justiție și democrație. lucru care nu s-a întâmplat la început. Este încă greu, dar la început intenția guvernului uh, nu era aceasta. Bineînțeles că acesta vrea să limiteze uh, dialogul la alte subiecte, însă se pare, nouă ni se pare că aceasta ar fi acțiunea cea mai eficace pe care am putea o întreprinde în acest moment, pentru că, așa cum vă spuneam mm, la început, noi con- considerăm că acest lucru ține de cei din Nicaragua să uh, convin asupra modului de ieșire din criză prin acest dialog. Noi sperăm că toată lumea va da dovadă de un spirit de găsire a unui uh, compromis care să ducă la ieșirea din această situație. Așa cum spuneam, noi continuăm să sprijinim și să cerem să uh, în contactele noastre să se realizeze acest dialog. Cealaltă întrebare eu am încercat să îi răspund prin intervenția mea inițială. Bineînțeles că noi păstrăm contact, avem, de exemplu, contacte cu studenții, cu Alianța Civică, care reprezintă un forum care îi reunește pe acesta, dar, bineînțeles, există o multitudine de asociații, de persoane care se implică în aceste proteste, nu doar studenții colegii noștri care au vizitat Nicaragua uh, săptămâna trecută. Au fost două vizite importante ale șefei de divizie, Katia Afelt, și a directorului uh, uh, Ajung pentru Americi, Hugo Sobral. Ambii au fost în, în Nicaragua și la invitația autorităților locale și au profitat de ocazie ca să se întâlnească cu toate sectoarele implicate în proteste, biserică, studenți și alianța civică, cum spuneam, care în acest moment uh, conduce aceste mișcări de protest. Cum spuneam la început, nu ține de noi, bineînțeles, dar noi considerăm că în felul acesta contribuim la materializarea acestui dialog și să sperăm că în felul acesta am putea să uh, ducem la găsirea unei soluții din, din această criză care dăunează întregii țări. Mulțumesc! Thank you. And yeah, let's... Mulțumesc, da, și haideți să sperăm că violența așa deschisă să o opri, însă sigur că mai există și alte situații unde președ... soțul e președinte și soția este vicepreședinte și, și aceste chestiuni uh, poate trebuie dezbătute. Nu știu dacă a ajuns uh, aie pentru a răspunde la întrebările de la punctul 8. Uh, de fapt, uh, comisia trebuia să vină să formuleze un uh, răspuns. Atunci, cred că putem continua direct cu acest punct, chiar dacă suntem puțin în avans. La ultima subcomisie DROA, pe 15 mai, am avut un, o întrebare programată, dar din motive de timp n-am putut um, să le discutăm și comisia greață vine cu răspunsurile în scris. Primele două întrebări au primit un răspuns din partea SAE și cea de-a treia întrebare sperăm că va găsi un răspuns astăzi. Eu am fost deputatul care a formulat aceste întrebări deja pe 15 mai și, sinceră să fiu, nu am înțeles de ce nu am putut primi un răspuns scris, pentru că deja veniserăți pregătiți cu un răspuns deja pe 15 mai, deci Mulțumesc extrariatului DRO pentru faptul că au repus pe ordinea de zi această chestiune. Care a fost întrebarea? M-am referit la raportul anual al Parlamentului cu privire la drepturile omului pe 2016, unde am salutat implementarea cu succes a mecanismului uh, de protecție pentru apărătării drepturilor omului, defenders.eu, care vin cu susținere pentru apărătării drepturilor omului la nivel mondial și sperăm că va continua și după octombrie 2018 și își va spori chiar capacitățile. Ne preocupă faptul că s-ar putea ca pe 1 octombrie 2018 să fie închis datorită faptului că nu s-a făcut o nouă licitație. Care sunt modalitățile legale pentru a asigura continuitatea mecanismului începând cu 1 octombrie și în ce um, cadru de timp? Susținere continuă pentru apărătorii drepturilor omului rămâne vitală în baza obiectivelor declarate și pentru implementarea actualelor linii directoare UE creșteri de fonduri este planificată pentru nevoile acestor apărători a drepturilor omului, mai ales și pe schema susținerii acestor țări acolo unde se Um, consemnează o carență la nivelul finanțării. Aveți cuvântul din partea Comisiei, din partea Că vă rog. Mulțumesc, mulțumesc pentru faptul că am ocazia să răspund din nou la această întrebare în cadrul Comisiei DROA. Răspunsul este următorul. În momentul de față, Comisia finalizează pl- plane multianual pentru viitoarea perioadă de programare pentru aceste instrumente și în urma dialogului strategic pe care l-am avut la finele lunii aprilie în Parlament, știm că este important să nu se întrerupă acest mecanism pentru susținerea apărătorilor drepturilor omului și de aceea s-a lansat deja o măsură specială pentru a fi disponibilă finanțarea pe 12 luni începând cu 1 iulie 2018. Odată ce această finanțare va fi disponibilă, va uh, semna un nou contract cu consorțiul Protect Defenders, tot valabil pe 12 luni. În același timp, intenționăm să finalizăm noua um, licitație, sperăm că deja în septembrie, pentru a ne asigura că noul mecanism va fi pus în uh, aplicare începând cu anul viitor și această nouă licitație va face parte din planul multianual pentru perioada 2018-2020 pentru aceste instrumente ADHR. Toate aceste acțiuni au menirea de a asigura continuitatea pentru susținerea apărătorilor drepturilor omului și a mecanismului aferent. Evident că este o clară prioritate țin cont mai ales de actualul context și de valoarea adăugată clară a acestui program. Și la ultima întrebare, da, într-adevăr, am auzit solicitarea dumneavoastră și și noi vrem să prioritizăm acele acțiuni pentru controcararea um, abuzurilor adresa societății civile. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru răspunsul dumneavoastră. Răspunsul însă pe care l-am primit însă o este într-o reuniune publică a DROA. Această informație însă este și la dispoziția celor ONG-uri care fac parte din acel consorțiu. Au la dispoziție? Da. Înțeleg că suntem deja în legătură cu acest consorțiu și au loc deja discuții cu privire la acel contract punte de care este nevoie. Sigur că sunt la curent, dar uh, sigur că pot împărtăși aceste informații oricui. Președinta, deci cei care lucrează în acest consorțiu, sigur se vor adresa dumneavoastră, pentru că Comisia DROA poate nu este formatul corespunzător. Mulțumesc așadar pentru răspuns. De ce n-am putut primi un răspuns în scris va rămâne un secret. Sper că data viitoare când vom prevedea pe ordinea noastră de zi un astfel de segment de întrebări și răspunsuri, să avem suficient timp la dispoziție. Acestea fiind spuse, putem încheia această sesiune de după amiază și continuăm mâine dimineață la ora 9 cu un schimb de opinii privind bilanțul sectorului de afaceri.